E vorba de raportul cu privire la progresele registrate în domeniul energiei din surse regenerabile și raportul PIPER cu privire la punerea în aplicare a directivei privind eficiența energetică. Și deschidem dezbaterea cu raportoarea López Bermejo. Patru minute, vă rog. Muchas gracias, señor presidente. Señor comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, spin, stimați raportori din umbră, stimate, stimați eurodeputați. Au trecut cu puțin peste două luni de când am prezentat primul proiect de raport în legătură cu progresul energiilor regenerabile în Uniunea Europeană și mulțumesc celorlalte grupuri și secretariatului pentru viteza și dispoziția de care au dat dovadă. Am ajuns uh, la consens punctele raportului, cu toate că acordul uh, nu a putut să fie complet în votul final în comisie. Parlamentul trebuie să evalueze uh, cele state care nu și-au schimbat politicile pentru uh, energiile regenerabile pentru anul 2020. Însă, trebuie să pregătim o propunere de nouă directivă a energiilor, energiilor regenerabile până în 2030, care să mențină obiectivele obligatorii și care să consolideze lupta împotriva schimbărilor climatice. În, în același sens, a, merge și raportul PIPER de eficiență, pentru eficiența energetică. Aceste uh, energii regenerabile au aceeași importanță ca și economisirea energiei și eficiența energetică și se confruntă cu aceleași obstacole. Uniunea Europeană trebuie să facă tranziția energetică către un model mai suveran și mai economic împotriva uh, oligopolurilor care mm, mm, sunt uh, în vigoare în momentul actual în domeniul energiei. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că sistemele de susținere pentru energiile regenerabile sunt stabile pe, pe termen lung și că echilibrează piața de dezvoltare a energiilor regenerabile mai eficiente și mai durabile aplicarea retroactivă a acestor modeluri trebuie să susțină noile investiții în energia regenerabile. Trebuie să acordăm preferință energiilor regenerabile. Dacă ținem cont de externalitățile de mediu al celorlalte energii și, mă, și alte uh, măsuri susținute de către Uniunea Europeană, cum ar fi energia nucleară sau gazul natural, avem nevoie de Um, măsuri eficiente. Trebuie să existe un control democratic al energiei în fața oligopolilor energetice. În acest sens, trebuie să susținem dreptul autoconsumului și dreptul la autoconsum și să susținem participarea publică în dezvoltarea energiilor regenerabile, precum și sistemele comune de generare și eficiența în consumul energetic, atât în domeniul energetic, cât și în încălzire și răcire. Credem că în trecut directiva a fost un instrument util, chiar dacă a avut anumite efecte nedorite care ar trebui să fie corectate. Unele au fost efectele negative în legătură cu durabilitatea globală uh, pe care le-a avut bioenergia, biomasa sau biocarburanții pentru transport. Este un exemplu clar că piața nu întotdeauna este mecanismul optim pentru a asigura buna utilizare a resurselor, după cum uh, s-a văzut în concurența pentru terenurile agricole și în dezvoltarea rețelelor de transport și de consum final. Închei. Tranziția energetică nu este doar o, o provocare energetică, ci și una eh, sau tehnologică, ci și una socială. Nu putem să permitem ca o tranziție dezorganizată să ducă la scăderea standardelor de muncă sau să uh, ducă la scăderea potențialului de locuri de muncă în sectorul energetic. De aceea trebuie să uh, înaintăm împreună cu interlocutorii sociali către acest nou model energetic. Energiile regenerabile trebuie să poată să ajute la atenuarea sărăciei energetice. Trebuie să uh, energia este un drept de bază și Sper că dezbaterea aceasta va duce la o majoritate către uh, o asemenea direcție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult colegii Lopez Bermejo. Are cuvântul cel de-al doilea raportor, domnul Piper, de asemenea patru minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Este o zi remarcabilă astăzi pentru că este referendumul britanic. Și acolo este vorba despre subsidiaritate, despre demontarea birocrației și astăzi cu siguranță vom mai discuta despre asta. Doamnelor și domnilor, îmbunătățirea eficienței energetice este o situație cu câștig de ambele părți. Pentru mediu, mai multă eficiență energetică înseamnă cu același input să Uh, input energetic să obții mai puține gaze cu efect de seră. Pentru consumator înseamnă mai puține costuri și pentru siguranța energetică mai multă eficiență înseamnă mai multă siguranță a aprovizionării cu energie. Deci, directiva aceasta reprezintă o investiție în viitorul Europei. Dar lucrurile trebuie abordate corect. Până acum rezultatul este corect. Vom avea 20% economisire de energie până în 2020, nu doar pentru că există reglementări europene care oricum nu sunt implementate corect pretutindeni, ci și pentru că este în propriul interes al consumatorului, al întreprinderilor să consume mai puțin. Mulțumesc așadar cetățenilor și întreprinderilor din Europa. Bilanțul de mediu european este o poveste de succes per total. Suntem lideri mondiali în ceea ce privește captarea carbonului, în ceea ce privește dezvoltarea energiilor regenerabile și în ceea ce privește economisirea energiei. Dar pentru asta consumatorii și întreprinderile plătesc scump. Prețul la energie uh, pentru clienți în Europa reprezintă cel mai mare preț aproape în lume. Și vedem uh, uh că asta continuă. De asemenea, industria energofage luptă ca să supraviețuiască în Europa și uh, se investește mai mult în afara Europei în ultima vreme. În al treilea rând, bio, birocrația este o problemă. Avem legislații de tot felul, cu ecodesign, cu ETS, cu economie viitoare uh, circulară, cu etichetarea eficienței energetice. Bineînțeles că e justificat fiecare act normativ, dar uh, Uh, pierdem din vedere birocrația și, um, de asemenea, pierdem din vedere faptul că nu există întotdeauna congruență cu legislația națională. Rezultă multă birocrație, rezultă și o influență negativă asupra prețului certificatelor de emisii și, uh, până la, fi, la urmă, pentru erorile noastre sunt uh, pedepsiți consumatorii cu un preț ridicat. Nu se poate să continuăm astfel. Am abordat această problemă la Directiva pentru Eficiența Energetică și mă bucură faptul că aceste puncte numeroase au rămas în raport, că vrem să mergem în direcția eficienței și nu doar în direcția economisirii, că vrem să existe flexibilitate la nivelul directivei pentru ca statele membre să aibă un stimulent pentru noi măsuri. Iar în ceea ce privește debirocratizarea, e necesar să existe o legislație mai coerentă pe viitor. Se face trimitere și la așa ceva. Există o majoritate în Parlament pentru aceste idei până acum. Dar nu susțin în calitate de raportor uh, ideea unui regulament cu 40% obligație de economisire a energiei. Nu e vorba aici de eficiență când discutăm în acești termeni. Discutăm despre o interdicție a utilizării energiei. Domnul și domnilor, putem să facem asta dacă în Europa am avea o situație dramatică, dar datele vorbesc de la sine. Gazele cu efect de seră între 1990-2014 au fost reduse cu aproape 25% și în același timp produsul social brut a crescut cu aproape 50%. Și uh, avem așadar un rezultat favorabil. Cu 25% reducere am obținut o creștere de 50%. Dacă aceasta nu este eficiență, nu știu ce este. Ori acum, dacă interzicem consumul cu 40%, ignorăm realitatea. De aceea, vă rog insistent, îi rog pe colegii de la SND și de la Liberali să susțină amendamentul nostru cu uh, un coridor de 30-40%, dar nu obligatoriu, ci ca orientare pavăm uh, o cale corectă pentru niște măsuri legislative care pot fi adaptate pe parcurs. Vrem ca la nivelul întreprinderilor și consumatorilor să generăm o relație de încredere. Noi cu toții vrem să uh, depunem efort pentru a dezvolta această poziție. Mulțumesc tuturor, mulțumesc raportorilor din umbră, asistenților și secretariatului. Mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul domnului Caniete în numele comisiei. Muchas gracias, presidente, señorías. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră pentru a participa la această dezbatere în legătură cu doi piloni în legătură cu doi piloni foarte importanți legați de energie, energia regenerabilă și eficiența energetică. Am în două aceste uh, Uh, aspecte trebuie să își joace un rol important în fața provocărilor climatice. Dezbaterea vine în momentul, într-un moment foarte oportun când revizuim această legislație și pregătim legislația pentru a doua jumătate a anului curent. Am uh, mulțumesc pentru munca pe aceste raport, rap, rapoarte de inițiativă. Îi mulțumesc domnului Piper în legătură cu reevaluarea directivei eficienței energetică. După cum știți, pregătim aceste revizuiri ale directivelor și obiectivul este să stabilim obiectivele eficienței energetice pentru 2030 și să ne asigurăm că avem la dispoziție un cadru adecvat pentru a atinge aceste obiective și prioritizăm sectoarele care au un potențial mai mare de îmbunătățire. Există o serie de concluzii de care trebuie să ținem cont în pregătirea revizuirilor pe care le-am menționat. Sunt de acord cu concluziile raportului Piper în legătură cu necesitatea de a include sistematic principiul eficienței energetice în, în politicile noastre energetice și climatice. Europa are nevoie de un obiectiv explicit pentru 2030 care să fie integrat în legislație. Va fi foarte important să transmitem un semnal pozitiv investitorilor, legiuitorilor pentru a Uh, susține investițiile pe termen lung care sunt necesare. Revizuirea acestor directive necesită mai mult însă decât doar un obiectiv final. Trebuie să luăm foarte în serios, serios în, în îndeplinirea obiectivelor de pe parcurs. În acest sens, revizuirea va adopta articolul 7, uh, obligații, obligațiile de economie energetice. Aici se vede că uh, statele membre și-au luat în serios atribuțiile au introdus sisteme de control și de limitare pentru a ajunge la aceste economii. Sperăm că până în 2020 acest articol va ajunge la, până la jumătate din economiile scontate. Trebuie acum însă să aliniem acest articol cu cadrul pentru 2030 pentru a contribui la obiectivele ambițioase de reducere a emisiilor definite de Consiliu în octombrie 2014. Va fi foarte important să susținem investițiile private care sunt într-un un sector foarte cu un potențial enorm de economie. Trebuie de asemenea să abordăm sărăcia energetică să, și să scădem riscurile pentru sănătate. Să îmbunătățim eficiența energetică a imobililor și în acest sens, mulțumesc foarte mult raportorului că a inclus în raportul său aceste teme foarte importante. Trebuie să conlucrăm îndeaproape asupra lor. Este acest, același lucru este valabil și în legătură cu uh, revizuirea directivei în legătură cu energia din surse regenerabile. Pentru a ajunge uh, am ajuns la 16% în 2014 și majoritatea statelor membre ajung uh, uh, merg foarte bine. Uh, aproape toate statele membre, cu o singură excepție, au depășit planific, rezultatele planificate până, până în acest moment. Însă, anumite state membre trebuie să își intensifice eforturile pentru a, pentru a fi uh, Uh, la înălțimea traiectoriei care a fost asumată în ultimii ani. Ne vorbim aici despre implementarea directivei energiilor regenerabile și știu că acest lucru este fundamental, fundamental pentru Parlament. Însă trebuie să ne gândim și la perioada de după 2020. Revizuirea acestei directive va fi pilonul central al acestor eforturi și uh, va privi uh, regândirea pieței electricității. Și după cum ne-ați solicitat mulți, uh, Vrem să introducem un cadru juridic robust care să dea stabilitate investitorilor și care să ajute la atingerea obiectivelor de, eh, de reformă energetică. Trebuie să avem un sistem ETS consolidat eh, și eh, împreună cu energiile regenerabile și eficiența energetică vor impulsiona piața energetică europeană trebuie să facem față multor preocupări ale cetățenilor. De exemplu, cum să uh, profităm de uh, energia regenerabilă în sectorul încălzirii și răcirii și, de asemenea, ne ocupăm de ridicarea barierelor administrative și instituționale care întârzie investițiile în Europa. Să vă dau un exemplu. În primul rând, există în ceea ce privește obiectivele, trebuie să profităm de obiectivele pentru 2020. Deci, examinăm obiectivele naționale 2020 ca punct de plecare. În al doilea rând, directiva se va concentra pe sectoare. Electricitatea, încălzire, răcire și transport. În concret, ă, împărtășim îngrijorarea în legătură cu progresul lent în sectorul transporturilor. Un ă, punct foarte important va fi schema energiilor regenerabile. Este un sistem, avem nevoie de un sistem bazat pe piață pentru un sistem de susținere al energiilor regenerabile. După cum am, am menționat deja, trebuie să avansăm către o gând, regândire strategică a pieței care să faciliteze investițiile în energiile regenerabile pe piață. Și în acest raport am văzut că trebuie să ținem cont de criteriile de bio de durabilitate și bioenergia uh, suscită foarte mult interes. Uh, comisia lucrează la o politică de uh, durabilitate uh, consolidată pentru bioenergie și biogaz. Că trebuie să punem un accent pragmatic pe aceste energii pentru a limita uh, impactul de mediu uh, cu inițiative necesare pentru a uh, um, nu a, îi afecta mm, pe uh, cetățeni la nivel local. Vă mulțumesc pentru aceste rapoarte, vă mulțumesc pentru contribuția Parlamentului European la aceste propuneri legislative și aș dori să menționez un ultim, un ultim aspect care mi se pare foarte important pentru a atinge obiectivele pe care le-am menționat. Necesitatea de a mobiliza investiții în aceste sectoare. Fondul European de, pentru Investiții Strategice ne-a deschis noi posibilități de care trebuie să profităm pe deplin autoritățile locale, regionale și naționale trebuie să se implice pentru a susține, pentru a utiliza mai mult acest instrument. Și închei spunând că Comisia mulțumește foarte mult pentru aceste rapoarte și vă asigur că în următoarele propuneri legislative vom fi ambițioși și vom uh, garanta că eficiența energetică și energiile regenerabile vor fi locomotivele compromisului, angajamentului nostru către decarbonizarea sistemului nostru energetic și voi colabora strâns cu Parlamentul European pentru a face ca acest lucru să devină realitate. Vă mulțumesc. Da, Ariasc. Mulțumim, domnule comisar Arias Caniete. Urmează acum uh, colegii care vorbesc în numele comisiilor parlamentare. Începem cu doamna Petir, un minut uh, de la Envi. Hvala gospodine predsjedniče, čestitam izvjestiteljima i zahvaljujem im na suradnji. Bună ziua, doresc întâi de toate să îi felicit pe raportori și mulțumesc pentru buna colaborare. Statele europene sunt pe calea cea bună pentru a-și îndeplini obiectivele obligatorii în domeniul energiilor regenerabile, adică 20% până în 2020. Am progresat uh, și începește încălzirea și răcirea, dar mă preocupă uh, sectorul transporturilor. De ce? Pentru că lipsește securitatea în investiții în biocarburanți. De aceea mi-aș dori ca și Comisia să vină cu o nouă propunere legislativă în ce privește sursele de energie regenerabilă după 2020 pentru a propune o perspectivă cât mai clară producătorilor de biocarburanți. Îmi pare rău că versiunea finală nu include uh, avizul Comisiei în ce privește pădurea europeană ca uh, puț de carbon și vorbim de peste 300 de posturi fixe și câteva mii de posturi sezoniere, locuri de muncă care ar contribui foarte mult la revitalizarea regiunilor noastre rurale. Vă mulțumesc! Mulțumim în numele regii. Are cuvântul un minut domnul Omarje. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. COP21 a pus în evidență rolul fundamental al regiunilor și al orașelor pentru tranziția către niște societăți cu uh, slabe emisii de carbon. La Comisia Regii, fondurile de coeziune pot contribui încă și mai mult la atingerea obiectivelor fixate pentru dezvoltarea energiilor regenerabile. Comisia noastră regretă, în principal, că mobilizarea fondurilor de coeziune pentru energiile regenerabile nu a trecut decât de la 1,1% în perioada 2007-2013 la 1,4% în perioada 2014-2020. Iată de ce facem un apel la municipalități și la regiuni să se mobilizeze și să mobilizeze toate instrumentele, multiplicându-și eforturilor, inclusiv în regiunile ultraperiferice. Acolo e posibil să fixăm un obiectiv uh, uh, important de autonomie energetică. Vă mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul... Nu, nu e domnul Bogovici în sală, deci urmează domnul Lize, un minut, vorbește în numele Envi. Zum PIPA-Bericht cu privire la raportul Piper, mulțumesc raportorului și tuturor celor care au muncit la elaborarea textului. Sunt multe similitudini între ITRE și ENVI. Vrem și noi flexibilitate, mai ales în ceea ce privește măsurile de la articolul 7. Vrem siguranța planificării. Trebuie să nu privim doar până în 2030, ci dincolo de asta au existat mari discuții la ambele comisii cu privire la obiectiv și s-a votat cu majoritate nu pentru 40%. Personal, eu sunt pentru un compromis pe care l-a depus PPE-ul și cred că mm, chiar dacă am susținut chiar eu la un moment dat 40%, îmi dau seama că nu este un obiectiv realist. Însă cerem minim 30%. Și aici uh, trebuie să facem un apel către comisie. Aud că la comisie sunt discuții acum dacă să depășim 27% sau nu. Ba chiar președintele comisiei pare a nu fi pentru. Nu se poate așa ceva. Înainte de alege, Jean-Claude Juncker a promis aici, în Parlamentul European, că va cere cel puțin 30%. Deci uh, ceea ce se spune înainte de campania electorală trebuie să uh, fie valabil și după. Mulțumesc. Mulțumim domnului Lize. Urmează vorbitorii numele grupurilor politice. Începem cu domnul Benson. Două minute. Tak, herr formand. Min tale er til VE Fremskridt. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi vorbi despre progresul în legătură cu energiile regenerabile. Mulțumesc foarte mult doamnei Lopez Permejo, pentru cooperare în negocieri. Nu a fost ușor pentru că uh, noi, unii care suntem realiști, cred, credem că este important să uh, atingi obiectivele în realitate. Unii, unii își doresc obiective idealiste și nu se gândesc că este imposibil să ajungi până acolo atât de repede. Există obiective uh, clare care au un beneficiu și cred că uh, obiectivele pentru 2030 uh, Cred că obiectivele stabilite pentru 2030 sunt realiste și vă rog să țineți cont de acest lucru la vot. Trebuie să menținem uh, obiective realiste și de asemenea în ceea ce privește energiile regenerabile, acestea trebuie să fie incluse într-un mix energetic care să contribuie la creșterea durabilă, la concurență și crearea locurilor de muncă. Este important să găsim soluții pe termen lung uh, la uh, situația de pe piață pentru a reduce costul energiilor regenerabile. Acest lucru poate să aducă doar beneficii pentru întreprinderi și consumatori. Există anumite aspecte care sunt eh, la nivelul statelor membre și uh, Ehm, de acestea depind și, depinde și eliminarea subvențiilor de stat pentru energii regenerabile. Există responsabilități foarte mari aici și sperăm că statele membre vor avea o atitudine responsabilă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Două minute, domnul Pohe. Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážený pane předsedající, vážený pane komisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Dragi colegi, doresc să mulțumesc domnului Piper pentru excelenta noastră cooperare pe raportul revizuirii directivei eficienței energetice. Aceasta este o bază bună pentru a ne atinge obiectivele climatice și de energie potrivit COP21, dar o putem face doar pornind de la premisa că anumite uh, probleme din această directivă vor putea fi um, trecute cu vederea. Uh, Există frâne, ă, trebuie să putem schimba ă, lucrurile. Admiter, nu ne putem atinge obiectivul de 20% până în 2020. Ă, cred că colegii de la ITRE au spus limpede că e nevoie de un cadru legal mai eficace. Și aș sublinea câteva aspecte esențiale pentru mine. 1 ținta de 40%, ținta obligatorie pentru eficiență energetică este foarte importantă și Parlamentul trebuie să susțină acest obiectiv cu putere, pentru că dacă facem pași înapoi pe acest obiectiv, practic spunem nu independenței noastre de carburanții fosili. Apoi, sărăcia energetică, care a fost neglijată în proiectul de text inițial. Mă bucur că, în sfârșit, e un subiect discutat. Facem un apel la Comisie și la statele membre, pentru că atât Comisia cât și statele membre trebuie să ia poziție și o poziție fermă pe acest subiect. E nevoie de o consolidare a articolului 7 și avem nevoie de obiective limpezi pentru planurile de acțiune ale statelor membre în ce privește eficiența energetică. În fine, în ce privește alte uh, regulamente cu impact, discutăm în Parlament acum uh, sistemul ETS și există suprapunere, în mod evident, în loc de a, a avea o competiție între aceste regulamente, e bine, ar trebui ca ele să funcționeze împreună deoarece nu putem accepta o astfel de competiție și de aceea Comisia trebuie să fie cea care ne propune soluții eficace. Mulțumesc! Mulțumim, domnului Pohe. Domnule Pohe, sunteți uh, de acord cu o întrebare din partea domnului Cristoforu? Pitea, colegi Cristoforu. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα aftestis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte trăim vremuri dificile. Obiectivele pe care încercăm să ni le fixăm uh, trebuie apoi aplicate la nivel național, iar în țara mea, intervenție fără microfon. Uh, again, Mr. President. Please use another microphone. Vă rog să utilizați un alt microfon. domnule președinte. Eu unul sunt convins că aspectele climatice, ca și cele energetice, nu pot fi disociate. Încercăm în țara mea să abordăm aceste lucruri împreună. În Cipru, cum știți, pădurile, pădurile sunt pe cale de a arde și vieți omenești sunt în pericol. Președintele întrerupe. Ați utilizat cartonașul albastru, trebuie să adresați o întrebare vorbitorului. Aveți doar 30 de secunde pentru asta. Și deja ați depășit acest uh, timp. Vă rog. Fără microfon. Microfon. Cum ne putem mobiliza ca Uniune Europeană, cum putem mobiliza fondurile necesare, așa încât atât obiectivele energetice, cât și cele de mediu și climatice să meargă mână în mână, încercând să evităm pagubele precum cele din Cipru cu recentele incendii. Mulțumesc. Herr Kollege Poche. Děkuji. Já jsem o tom mluvil a myslím, že to zmínil i pan komisař Kaněte. Am menționat acest lucru, răspunde domnul Pohe. Parte a lupte pentru schimb, împotriva schimbărilor climatice trebuie să vină, uh, să fie finanțată prin uh, fondurile de coeziune și obiectivul nostru va permite utilizarea mai largă a energiilor regenerabile. Deși nu sunt sigur în ce fel se leagă acest lucru de incendiile din Cipru, ca să fiu sincer. Mulțumim foarte mult, domnule Poche, pentru un minut și jumătate. Urmează doamna Van Bosait. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, astăzi votăm două rapoarte importante cu privire la energie. Avem un raport despre eficiența energetică și un altul despre uh, sursele regenerabile de energie. Statele membre sunt în acord în ceea ce privește obiectivele. Parlamentul European uh, amenință cu deranjarea lucrurilor, stabilind uh, un nivel nerealist Uh, trebuie mai întâi să economisim energie și aici avem mare potențial în European. Aproape jumătate din energia noastră este utilizată pentru instalațiile de încălzire și răcire. Multă energie însă se pierde literalmente um, pe uși și pe ferestre. Deci trebuie ca mai întâi cetățenii să fie primii care beneficiază de pe urma investițiilor făcute în tehnologiile prietenoase cu mediul cu privire la energiile regenerabile. Eu cred că Parlamentul n-ar trebui să înainteze niște obiective nerealiste și nefezabile. Da, trebuie să fim ambițioși, dar în același timp să nu pierdem simțul realității. Obiectivele obligatorii naționale propuse de către raportor pentru energiile regenerabile nu sunt realiste. Sunt state membre care vor trebui să caute dincolo de frontierele lor pentru a respecta aceste obiective. Și atunci, care mai este sensul uh, obiectivelor obligatorii naționale? Haideți să ne uh, concentrăm pe cooperarea europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Are acum cuvântul un minut și jumătate. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Încep cu două rapoarte energetice publicate recent. Primul, un articol spune că uh, energia eoliană și solară distrug carburanții fosili și până și că în 2015 investițiile în energie regenerabile au fost de două ori mai mari decât cele în uh, carburanți fosili. În uh, Mexico și Maroc sau s Uh, energia cea mai ieftină era cea regenerabilă. Un alt raport spune că Europa își pierde reputația ca lider în domeniul energiei regenerabile, ceea ce este uh, foarte îngrijorător. Anul trecut, investițiile în energiile regenerabile în Europa au scăzut uh, cu 21%, în timp ce uh, investițiile în restul lumii au crescut. Lucru care este foarte îngrijorător. Asistăm aici la o cursă mondială pentru energie ieftină și sigură, energie regenerabilă. Un efect secundar al acestei lupte globale este că uh, energia este, și curată. Uh, e, e, avem nevoie de energie ieftină și regenerabilă în domeniul uh, energetic. Avem, nu avem nevoie aici de conservatism. Avem nevoie de un accent uh, european și de obiective ambițioase și am încredere că Comisia în propunerile sale pentru septembrie va avea obiective ambițioase, puternice și obligatorii. Vă mulțumesc! Coleg... Nu sunt sigur. Colegul din spatele dumneavoastră oare a ridicat un cartonaș albastru. Dacă sunteți, bineînțeles, de acord. Îmi pare rău, îmi scapă numele colegului. Vă rog. Mico. Rope, mano, pe verde. Rope. Da, sunt de acord cu ceea ce tocmai a spus domnul Gerbrandi. Avem nevoie de reglementări. Însă, știm că progresează un proiect ca Nord Stream 2 și am auzit recent că doamna cancelar Merkel și-a dat aprobarea pentru acest proiect. Nu cumva înseamnă că intențiile noastre vor rămâne pur și simplu teoretice și când Nord Stream 2 va ajunge în Europa, deja nu va mai fi vorba de energii regenerabile. Domnule Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, complet de acord cu colegul meu. Nu cred că Nord Stream este un proiect foarte inteligent în momentul de față, însă ceea ce mă îngrijorează și mai mult este că progresul către o uniune energetică europeană este încetinit de către statele membre. Avem de, nevoie de o singură Uniune energetică și nu 28 politici energetice, o singură tranziție către energie ieftină, sigură și curată. Și acesta trebuie să fie aceasta trebuie să fie direcția, direcția în care uh, înaintăm în acest moment. Vă mulțumesc. Urmează domnul Benito Ziloaga. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bună ziua, domnule comisar. Înainte de a vorbi despre energie, Uh, vreau să spun că mă surprinde să vă văd în, acest, uh, în această sală de plenă, plen, unde veniți foarte dificil. Uh, pentru că numele, dumneavoastră apare din ce în ce mai des menționat în cazuri de corupție și de fraudă fiscală. Însă, bineînțeles, este un lucru obișnuit pentru partidul din care proveniți dumneavoastră. Acum uh, ar, este foarte bine, ar fi foarte bine să apăreți uh, în fața noastră și să ne răspundeți la întrebări, pentru că uh, întâlnirile în spatele ușilor închise nu uh, duc la nimic bun. Uh, sper că săptămâna viitoare vom da un răspuns celor care își țin banii în Panama și în alte companii uh, offshore din acest uh, motiv, eficiența energetică trebuie să fie o prioritate foarte mare pentru toate statele. Avem nevoie de o directivă a energiilor regenerabile care să permite, permite un cadru stabil și de dezvoltare a acestor energii, contrar a ceea ce face uh, guvernul spaniol uh, care criminalizează uh, producția de energie solară susținem o asemenea tranziție energetică către energiile curate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult domnului uh, Benito Siloca. Întrerup uh, uh, sesiunea pentru că vreau să